Bună ziua tuturor, bun venit la reuniunea Comisiei IMCO. Am dorit în primul rând să adoptăm ordinea de zi la punctul 1. Are cineva obiecții? În conformi... La 5B am inclus uh, votul cu privire la proiectul de aviz, uh, lupta împotriva cibercriminalității, Punctul 12, contractele de vânzare online și alte tipuri de contracte de vânzare a fost amânat în 22 iunie. Și, deci, am anulat uh, reuniunea din această după masă. Mai are cineva obiecții? Aș dori să reamintesc tuturor că această reuniune este transmisă pe internet. Uh, bun venit și internauților. Aș dori să vă mai reamintesc că raportul privire la comisia deplasarea noastră din uh, aprilie în Estonia e disponibil în limba engleză și alte traduceri vor fi disponibile în luna iunie. Vă propun să adoptăm uh, procesele verbale ale reuniunilor din 2-3 mai. Sunteți de acord? Foarte bine. Aș dori acum să vă informez că ieri am avut o conferință foarte bună a uh, președinților de comisii cu președintele Tajani și cu alții președinți de comisii și am încercat să vedem cum putem să îmbunătățim, să simplificăm, să eficientizăm uh, relațiile conflictuale sau care se suprapun în competențe cu alte comisii. Pentru noi avem uh, dosarul foarte important, piața unică digitală. Vom uh, coopera împreună cu coordonatorii, vom încerca să găsim uh, sugestii și idei pentru a ne asigura că procesul legislativ uh, este mai ergonomic, să spunem, în ce privește cooperarea cu alte comisii. Am avut un bun schimb de opinii cu Michel Barnier în perspectiva negocierilor cu privire la Brexit în luna iunie, după rezultatele alegerilor de astăzi din Regatul Unit. S-a angajat Uh, pentru transparență, implicarea Parlamentului, deci e o atitudine foarte bună din partea domnului uh, Barnier. La următoarea ședință a coordonatorilor voi propune să trecem acest punct pe ordinea de zi. Acum trecem la activitatea legislativă. Primul punct în acest sens îl reprezintă Codul European al Comunicațiilor Electronice. E vorba despre o reformare. Dita Cearanțova este raportor și acum vom examina amendamentele. Dita, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu o să vorbesc prea mult. Știu că trebuie să fim gata la timp pentru voturi. În orice caz, aș dori să mulțumesc uh, colegilor pentru șapte, cele 781 de amendamente pe care le-am primit. Grupurile cooperează pentru a ajunge la un acord tehnic vom uh, obține, spera, un număr mare de amendamente de compromis. Am făcut și eu uh, propunerile mele, deocamdată încă fac obiectul dezbaterii și voi uh, face și alte propuneri. Sigur că va fi nevoie de dorința grupurilor, de voința lor de a ajunge la un consens și sper că toată lumea va înțelege acest mesaj. Va fi necesar și pentru a obține un vot bun în două săptămâni. În ce privește subiectele, nu o să intru în detalii. La ultima ședință am prezentat uh, chestiunile pe fond și cunoașteți pozițiile mele. Aș dori doar să spun că din amendamentele este foarte clar că cu toții ne dorim să ne asigurăm că telecomunicațiile sunt disponibile peste tot pentru toți cetățenii europeni, inclusiv pentru cetățenii cu dizabilități și în aceleași condiții. Deci e important ca uh, statele membre să uh, adopte același timp de uh, prevederi. În ce privește viitorul comisiei noastre, aș dori să reamintesc că dacă avem o definiție, nu va fi nevoie să repetăm termenul respectiv în mai multe locuri din text, definiția respectivă. M-a surprins ce s-a spus uh, în legătură cu industriile tradiționale care și-ar apăra pozițiile tradiționale în loc să opteze pentru o revoluție digitală. În ce privește amendamentele pentru servicii uh, universale pentru utilizatorii finali, voi încerca, încerca să includ cât mai multe amendamente și voi încerca să obțin uh, echilibrul în avizul meu. Deocamdată nu pot decât să mă angajez să activez în calitate de honest broker, de mediator, pentru a obține un uh, aviz cât mai uh, echitabil pentru toți uh, factorii implicați. Scopul regulamentului ar fi să acopere lacunele de piață, care au apărut ori prin uh, comportamentul de tip uh, monopol sau prin dezechilibrele între mediul de afaceri și consumatori. Însă cred că ar trebui să lăsăm concurența să funcționeze și să-i lăsăm pe consumatori uh, să Uh, își fac opiniile cu, mm, în funcție de dorința lor. Nu dorim să periclităm uh, activitatea unor companii sau consumatori doar în beneficiul altor uh, companii sau consumatori. Din fericire constat că este și punctul de vedere majoritar al comisiei noastre. Deci, Aștept în continuare să cooperez cu raportorii alternativi și cu colegii. Mulțumim, Dita. Aș dori să știu dacă cineva îi reprezintă pe socialiști. Cristel Șartemose. Mulțumesc. Reprezentați PPE-ul? Aveți cuvântul. Mulțumesc. Eu sunt uh, raportorul din umbră din partea PP-ului. În ce privește procesul propriu-zis, nu știu care sunt procedurile pe care le urmați se spune că dosarul este în bucătărie. Am avut un bun uh, schimbări de vederi cu raportorul principal. Ne-am prezentat amendamentele din partea grupului nostru și a celorlalte grupuri, deci uh, n-am nimic de spus în legătură cu bucătăria internă. Așa cum spuneați, uh, votul va avea loc în 22 iunie. Săptămâna viitoare vom mai trece în revistă amendamentele de compromis, cele care ne-au fost tocmai prezentate și sperăm să menținem uh, viteza necesară, dar și calitatea uh, schimburilor noastre pentru a obține rezultate adecvate. Trei observații din partea mea. Așa cum spuneați, deja ați încercat uh, să preluați cât mai multe amendamente în amendamentele de compromis, mai ales în ce privește accesul persoanelor cu dizabilități, dar, pe ansamblu, se pune problema dacă e de competența noastră IMCO, mai ales din perspectiva utilizatorilor finali, faptul că vorbim despre capacitatea de a permite tuturor actorilor să intre în concurență și să obțină rezultate mai bune în Europa, va trebui totuși să revizuim uh, definițiile. Din punctul meu de vedere, avem uh, legislație orizontală foarte bună pentru consumator și uh, rețea de, rețeaua de informații funcționează bine și cred că toate aceste uh, conexiuni între aparate, internetul obiectelor și așa mai departe, nu toate trebuie să fie incluse în sfera de aplicare a acestui regulament. Avem nevoie de internet uh, de mare viteză în Europa, avem nevoie de rezultate mai bune Uh, dacă ne uităm la uh, situația Telecom, uh, reprezentăm doar 8% din piața SUA, să nu mai vorbim de alte țări din Asia, deci trebuie să facem acest pas decisiv înainte. Dar cred că e de competența Comisiei ITRE și nu a noastră și mm, eu cred că e bine să avem relații strânse și cu raportorul la ITRE. Nu trebuie să ne facem noi treaba pe bucățica noastră, ci trebuie să avem o coordonare cât mai bună între grupurile politice și comisiile noastre. În ce privește obligația de serviciu universal, noi nu suntem pentru includerea uh, companiilor mobile, uh, comunicațiilor mobile în această garanție. Credem că există alte posibilități pe care le avem. Și o a treia observație Uh, comunicațiile în interiorul Uniunii Europene. Cred că e nevoie de mai multe informații înainte să luăm hotărârea de a tăia aici tarifele și de aceea uh, voi uh, studia foarte îndeaproape compromisul în acest domeniu. Să vedem săptămâna viitoare dacă putem să ne ținem de calendar. Mulțumim, Lambert, uh, raportor din partea PP-ului și acum din partea socialiștilor și democraților, doamna Șaldemoze. Avem un alt uh, raportor din partea noastră care își cere scuze pentru absență uh, și mi-a transmis contribuția ei, a citit amendamentele, unele sunt bune, observat, însă consideră că există și probleme cu unele amendamente. Uh, e, îi e greu, de exemplu, să sprijine menținerea bugetului obligatoriu pentru serviciu universal, uh, eliminarea tarifelor telefonice în noi ani și o armonizare de plină a, a legislației privind protecția consumatorului a depus în total 187 de amendamente. Scopul lor e consolidarea poziției Comisiei și extinderea prevederilor Uh, pentru consumator uh, în ce privește comunicațiile personale sau cel puțin menținerea uh, propunerii Comisiei în ce privește semnalul. E foarte important să se consolideze uh, prevederile pentru utilizatorii finali cu uh, dizabilități, să ne asigurăm că anexa din lista 5 nu se suprapune cu principiul uh, neutralității. E important să se mențină și un nivel minim de armonizare și să se introducă prevederi suplimentare pentru consumator, mai ales la articolele 95, 96, 97, 98 și 99. Sprijină textul Comisiei cu privire la bundles, dar e foarte important ca consumatorii să nu fie uh, blocați, să nu fie prizonierii acestui contract. În ce privește 1992, nu, 101 și 102, uh, deci uh, numerele de telefon pentru serviciile de urgență, ea consideră că ele trebuie să fie menținute în cazul unor catastrofe naturale sau unor atentate teroriste. Uh, ea trebuie, uh, dorește să se verifice dacă statele membre pot uh, folosi aceste numere pentru a-și avertiza cetățenii în caz de probleme. Ea menține obligațiile din 106, deci obligația de tip must carry, care reprezintă garanții pentru accesul cetățenilor, inclusiv a celor cu dizabilități, la pluralism mass media, conținut uh, de calitate și diversitate mass media. Iată contribuțiile ei și speră să continue să negocieze cu dumneavoastră. Mulțumim, Cristel. Acum, în numele grupului uh, ECR, Daniel Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint, o reprezint pe Vicky astăzi și dacă câștigă astăzi, o să preiau eu acest dosar. De fapt, cred că are chiar șanse pentru că are o poziție avantajată, dar nu se știe niciodată. Președinta, îi urăm mult succes lui Vicky, bineînțeles, la alegerile de astăzi. Eu sunt novice, de nu fac decât să preiau din mers, dar din punctul sus de vedere câteva aspecte principale. Nu s-a discutat foarte mult, foarte mult aspectele cheie, obligația de serviciu universal, uh, armonizarea pentru uh, utilizatorii finali și deci Uh, ne îngrijorează puțin calendarul. Noi am dorit ca voturile să aibă loc puțin mai târziu, ca să putem avea o dezbatere cât mai deschisă, dar uh, în orice caz, uh, în ce privește aspectele cheie, în ce privește accesibilitatea, raportoarea este pe făgașul cel bun, dar cred că e foarte important să ne asigurăm că tot ce decidem în cod nu se suprapune cu actul de accesibilitate. Sigur că tot cu observație generală, eu aș dori, eu mă ocup și de uh, directiva privind protecția vieții private la LIBE. Unele definiții ar putea să se suprapună, deci cred că ar trebui să ne punem de acord uh, în ce privește actul privind uh, accesibilitatea și directiva privind uh, protecția vieții private. Să ne asigurăm că nu punem bețe în roate celor care se ocupă de aceste dosare. În ce privește obligația de serviciu universal, salutăm uh, abordarea raportoarei, uh, credem că autoritățile de reglementare națională ar trebui să aibă competența pentru a uh, hotărâ accesul funcțional la internet și continuăm să milităm pentru o definiție minimă pentru servicii de bază, fără să ne suprapunem pe competențele naționale. Credem că uh, norma ISO minimă trebuie să țină cont de dispoziții care să țină cont de schimbările uh, în comportamentul uh, consumatorilor în întreaga Uniune Europeană. Deci credem că trebuie să aprofundăm această definiție ca să ajungem la un amendament de compromis echilibrat. În ce privește partea mobilă, suntem de acord cu abordarea, abordarea raportoarei. E foarte important ca statele membre trebuie să aplice obligația de serviciu universal în acest domeniu, pentru că dacă nu va fi foarte greu să obținem conectivitatea zonelor rurale. În ce privește armonizarea de plină, e o chestiune foarte importantă pentru noi. Dorim să avem un uh, grad ridicat de armonizare minimă, dar nu armonizare de plină, pentru că astfel le permitem statelor membre să uh, meargă mai departe decât uh, prevedem noi. De exemplu, în ce privește articolul 95 în Regatul Unit, Uh, există o prevedere care reglementează uh, comercializarea serviciilor telecom și dacă avem armonizare totală, va fi foarte greu pentru Autoritatea de Protecție a Consumatorilor să se întoarcă uh, la prevederile din Regatul Unit și să îngrădească drepturile consumatorilor. Sigur că e un fil cărăuzitor care tot intervine în dosarele noastre de protecție a consumatorilor. Trebuie să fim foarte prudenți în ce privește reglementarea OTT-urilor, unele dispoziții privind utilizatorul final nu sunt neapărat relevante, mă gândesc la serviciile libere, free services, deci trebuie să fim prudenți. Mă opresc uh, cu comentariile mele, am vorbit prea mult și aștept cu nerăbdare să cooperăm pe viitor și mulțumesc foarte mult pentru tot ce au făcut raportoarea și raportorii alternativi. Mulțumim, Daniel, și acum în numele verzilor, uh, Giulia Reda. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, uh, doamnă președinte. Știu că mai avem două minute la dispoziție înainte de voturi. Mă voi limita la esențial. Dezbaterile, negocierile tehnice se desfășoară foarte bine, nu avem îngrijorări principale apropo de abordarea raportoarei. Practic, singura noastră îngrijorare e să ne asigurăm că continuăm, am abordat doar cinci articole până acum și deci cred că trebuie foarte, să facem foarte multe eforturi pentru a ajunge la o poziție comună privind competențele IMCO cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumim, Julia, și acum, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci, uh, din partea raportorilor alternativ, dau cuvântul colegilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu, atunci îi dau din nou cuvântul raportoarei pentru concluzii. Mulțumesc! pentru toate observațiile dumneavoastră. Foarte, foarte pe scurt, uh, o să trag și concluziile Așa cum spunea Lambert, Sigur că ritmul negocierilor este foarte important, dar și rezultatele sunt foarte importante și având în vedere experiența din primele reuniuni tehnice, nu știu, sincer, dacă vom reuși să respectăm termenele fixate, dar haideți să continuăm uh, dezbaterile, așa cum spuneai și tu săptămâna viitoare. Sunt de acord cu tine, am spus acest lucru, deja trebuie să cooperăm foarte strâns cu ITRE, pentru a obține un rezultat final care să fie sprijinit de o majoritate cât mai mare de la Parlament din ambele comisii. Câteodată uh, interacțiunea pe astfel de dosare este foarte importantă. Sunt de acord că trebuie să fim uh, foarte atenți la partea de coerență. Am avut alte dosare, de exemplu, că a fost vorba de protecție vieții private sau alte dosare care fac obiectul dezbaterii unde uh, cooperarea nu a fost neapărat satisfăcătoare. Deci uh, aștept cu nerăbdare următoarea reuniune a raportorilor alternativ. Mulțumesc pentru sprijin. Mulțumim și noi, Dita. Am ajuns la finalul dezbaterii noastre și acum trecem la voturi. Aș dori să știu dacă toată lumea are cartela de vot. You have a voting card? Yes, but I don't hold the voting card. The voting, I just got it as well. Waiting for everyone to have voted. Aștept ca toată lumea să aibă la dispoziție listele de vot și cartelele.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 Okay, the first uh, report... Primul raport pe care trebuie să-l votăm este lupta împotriva criminalității cibernetice. Întreb, o întreb pe Anali dacă dorește să ia cuvântul. Vreau doar să îți mulțumesc, Ana Marie, pentru că îmi dai această oportunitate. Vreau să mulțumesc de suflet secretariatului pentru munca lor. Am avut un termen limită uh, strict pe care am putut să respectăm. Mulțumesc și celorlalte grupuri pentru spiritul de cooperare. Toată lumea și-a trimis comentariile pe amendamentele depuse, deci vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Dragi colegi, vreau să vă uh, științez că nu avem o interpretare spre daneză astăzi, din cauza că cineva s-a îmbolnăvit. Sper că toată lumea uh, este de acord cu această organizare. Trecem la vot. Alineatul 7, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Amendamentul numărul 5.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 Verificăm amendamentul 11. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Este caduc. Amendamentul 18 de asemenea. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm amendamentul 19. Se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 22. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21. Este caduc. 23. Nu. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Cum votează socialiștii? Abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Este caduc. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Vot final, vot electronic. Close the vote. S-a închis votul și se adoptă. 29 de voturi pentru și 0 voturi împotrivă. Felicitări, doamnei raportori! Acesta era votul privind lupta împotriva criminalității cibernetice. Acum trecem la strategia spațială europeană. Raportor Evelyn Gebhardt, doriți să luați cuvântul? Aș dori numai să mulțumesc pentru buna cooperare cu colegii. Am ajuns la bune amendamente de compromis și putem vota, nu sunt mari probleme. Evelyn. And now we... Mulțumesc, Evelyn. Trecem la vot. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm amendamentul 16. We have to check how many EPP we have. Anulăm votul și o luăm de la capăt. Stimați colegi, vă rog frumos. Se pare că avem o problemă tehnică cu sistemul. Vă rog să aveți un pic de răbdare. Non, on n'a pas de... Il, il, il nous explique des possibilités. Ah, en plus, non. non. Uh, sorry, colleague, we're just uh, checking what the machine is doing in this digital world. Suntem sclavii mașinilor în această lume digitală. Vom încerca să deschidem din nou votul la amendamentul 16 și să vedem dacă tehnologia ne ajută sau e împotriva noastră. Amendamentul 16. Okay, It is adopted. The machine works. Se adoptă. Sistemul funcționează pe jumătate. Amendamentul 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns la considerente amendamentul 1 Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, vot electronic. And the vote is closed. S-a închis votul și se adoptă 29 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări, doamnei raportor. Acum am ajuns la votul privind bugetul pentru 2018, mandat pentru triloguri. Daniel Dantin este raportor. Doriți-o las cuvântul? Nu. Atunci trecem direct la vot. Avem amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. <coughs> Trebuie să verificăm amendamentul 11. and it is closed and it is rejected by one. Se respinge cu o diferență de un vot. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă vot final, vot electronic. Și s-a închis votul, se adoptă 30 la 2, fără nicio abținere. Mulțumim frumos raportorului. Am ajuns la ultimul vot de pe ziua de azi, drepturile de autor pe piața unică digitală. Catherine Styler este raportor și are cuvântul. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat. Mulțumesc, Ana Maria. Să trecem la vot. Îi dau cuvântul lui Martin, Martin Lockegaard. Dar uh, nu ca să deschidă o dezbatere, o, o scurtă observație legat de regulamentul de procedură. Doamnă președinte, eu nu sunt nici raportor, nici raportor din umbră, dar vreau să vă împărtășesc câteva gânduri. Avem îngrijorări despre felul în care s-a desfășurat toată procedura. Nu e acceptabil ca azi noapte la orele 23 să apară sute de noutăți și dis de dimineață să aibă loc o nouă discuție dacă totul trebuie amânat sau nu. Nu eu sunt cel care trebuie să hotărască dacă e bine sau nu. Procedura nu este însă deloc mulțumitoare și cred că mulți colegi nu sunt deloc uh, mulțumiți că trebuie să votăm acum. Da, Martin, vom discuta din nou la întâlnirea coordonatorilor. Dar acum toate grupurile politice și-au dat consimțământul, uh, trecem la vot. S-a discutat azi noapte, deci toate grupurile politice sunt de acord. Cum spuneam, mulțumesc tuturor și trecem la vot. Amendamentul 16. Ce este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 17. Ce este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că va trebui să verificăm deseori. Uh, la acest raport. S-a închis votul și se adoptă. 16 la 15. Trecem la amendamentul de compromis 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. 329. S-a deschis votul. Amendment 320. I open the vote. Scuze, mai întâi votăm 320. And the vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 321. S-a deschis votul. S-a închis și se respinge. 322. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de un... 123. 323. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 324. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 325. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 326. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 327. Cine este pentru? Să deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 328. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm 328. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 329. Deschid votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 330. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 32. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 331, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 331. Un vot de la PPE în plus. Nu, no, nu, no, e sistemul. Sistemul ne pune probleme. Oricum este respins. 321 a fost respins. 331 a fost respins, mă scuze. 332, s-a deschis votul. S-a respins. 333, deschid votul. S-a închis votul și se respinge. Trecem la 334. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă la diferență de un vot. 335. Aveți încredere în mine. Amendamentul 33. Nu. Deschid votul la 336. S-a închis votul și se respinge. Trecem la 337. S-a deschis votul la 337. S-a închis votul și se respinge. 338. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul de compromis 19. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20. este pe pagina, la pagina 10, cel puțin pe pagina 10 a unora, deschidem votul. S-a închis votul și se respinge. 15 la 15. Deci va trebui să votăm toate amendamentele. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 16 la 16. 375 acum s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 376 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 377. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 16 la 16. 378. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 16 la 16. Amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă 16 la 15. 379 devine caduc. Trecem la 381. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 382 și 44 sunt identice. S-a deschis votul la aceste două amendamente. S-a închis votul și se resping la diferență de un vot. Amendamentul 383. S-a deschis votul. să se adoptă cu 16 la 14. Amendamentul de compromis 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul de compromis 21. S-a închis votul și se adoptă Trecem la amendamentul 45. Și 387 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping la diferență de un vot. Amendamentul 386. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 16 la 16. Amendamentul 46. S-a deschis votul. The vote is closed. It is rejected 16-16. And now we move to... S-a închis votul, se respinge. Trecem acum la 388 și 47 identice. S-a deschis votul. Respins cu 16 la 15. Amendamentul 390. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 17 la 15. Continuăm. 391. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 16 la 16. 392. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 393 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 394. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 16 la 15. Amendamentul următor devine caduc. Trecem la amendamentul de compromis 22. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis 23. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 acum. Pentru, împotrivă, abțineri verificăm. Verificăm amendamentul 60. S-a închis, închis votul, se adoptă. Amendamentul de compromis 39. Se votează în bloc împreună cu amendamentele de compromis 24, 25, 26, 27, 28 referitor la considerentele aferente. S-a deschis uh, vol. S-a închis votul și se resping. Deci va trebui să votăm amendamentele individuale. Începem cu amendamentul 61. S-a deschis votul. Sunt identi identice toate. 61, 419, 420, 421, 422, 423, 24, 25. Deci aici este uh, votul în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul și să resping toate aceste amendamente. Amendamentul 426. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la, cu 18 la 11. Amendamentul 427. 428 de asemenea, pentru că este identic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se resping. Amendamentul 429 acum s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 400, 430 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 431 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 432 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 433 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 434 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 435 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 436 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Trecem la 437 pentru... S-a deschis votul, mă scuzați, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 438 împreună cu 439 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 440 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 441 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 442 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 443 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 444 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 445 deci 444 devine caduc, votăm 445. S-a deschis votul. S-a închis votul și este respins. 446 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 447 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 40, acum votăm în bloc, împreună cu amendamentul de compromis 41, 42, 29, 30, 31, 32, 33, 34, referitor la um, um, considerentele aferente. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Continuăm acum cu amendamentul de compromis 41, de la pagina 22. cum a fost un vot în bloc, de fapt, trebuie să trecem mai departe. Trecem la amendamentul 509, 509, de la pagina 26. Supun la vot amendamentul 509. 509 este supus la vot. La pagina 26. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge 16 la 14. Amendamentul 66. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 15 la 15. Amendamentul 510. S-a deschis votul la 510. S-a închis votul, se respinge 16 la 15. Amendamentul de compromis 43 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 44 pentru, împotrivă, abțineri tineri se adoptă. Amendamentul de compromis 46, 45 se corectează președinta, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 46 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 538, acum pe pagina 29. S-a deschis votul la 538, deci împreună cu 539. S-a închis votul, se resping. Am votat acum 538 și se respinge. Votăm acum 539 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 540. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Continuăm cu numai o clipă să verificăm unde trebuie să reluăm. Trecem la 557 pe pagina 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 558. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 559 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 559. Se respinge. 560. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 561. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 562. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 563 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 564 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 67 acum. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 565. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 566. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 567, s-a deschis votul. a închis votul, se respinge. Supun la vot 571 și 570, amendamente identice. S-a deschis votul. S-a închis votul, și se respinge 16 la 16. 568 și 569 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 16 la 16. Amendamentul 68 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Comprom amendamentul de compromis 47. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem, deci, la Amendamentul 69. Pentru. Deci amendul, amendamentul 69. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 70. S-a deschis votul. Bun, voi spune majoritățile. S-a închis votul și se respinge cu 17 împotrivă, 14 pentru și o abținere. Este pe ecranul din fața dumneavoastră. Foarte bine, trecem la 71. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 18 la 14. Trecem la amendamentul de compromis 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76, spune președinta, s-a deschis votul. Îmi cer scuze, a fost o greșeală pe listă, spune președinta. Trecem la amendamentul 77. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 15 la 13. Trecem la amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. Se respinge 17 la 15. Trebuie să votăm deci amendamentele. 78. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 79. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 16 la 16. Amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 19 la 13. Amendamentul 82. Deschid votul. S-a închis votul. Se respinge. 19 la 13. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 și 86, care sunt identice, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping 16 la 14. Trecem acum la amendamentul 80, la amendamentele 87 și 88 identice s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul de compromis 4, uh, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 17 la 15. Deci continuăm uh, și votăm amendamentele. 89. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 17 la 13. Amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 16, 16 la 15. Amendamentul 91. S-a deschis votul. Ba nu, devine caduc. Trecem la compromisul 5. S-a deschis votul. And the vote is S-a închis votul. Se adoptă. Și deci trecem la amendamentul de compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17 la 14. Trecem acum la amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. Deci votăm amendamentul de compromis 7. S-a închis votul. E respins 16 împotrivă, 15 pentru. Deci, trecem la amendamente. Amendamentul 2 și 106 identice. Le supun la vot. S-a închis votul. Respinse. 16 împotrivă, 15 pentru. Amendamentul 107. Îl votăm. S-a închis votul, e respins, 16 la 15. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 17 pentru, 14 împotrivă. Trecem acum la amendamentul 10. I open the vote. 110 s-a deschis votul. S-a deschis votul la 110, repetă președinta. S-a închis votul. Respins 16 voturi împotriva, 15 pentru. Amendamentul 111. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 17 împotrivă, 13 pentru. Amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Trecem la amendamentul 115 și 16, identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Sunt respinse 16 împotriva, 15 pentru. Trecem acum la amendamentul 117. S-a deschis votul. S-a închis votul, a fost respins. 15 la 15. Amendamentul 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat 17 pentru, 13 împotrivă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 13 pentru, nu, s-a deschis votul. Amendamentul de compromis 13 s-a închis votul. Se adoptă. 17 pentru 15 împotrivă. Atunci putem trece la amendamentul 8 și 145, care sunt identice. Uh, vă propun să le votăm. S-a închis votul. Respins. 16 împotrivă, 15 pentru. Amendamentul de compromis 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 17 împotrivă, 14 pentru. Și deci trebuie să votăm amendament uh, cu amendament. amendament. 146 s-a deschis votul. And the vote is closed. It is rejected. S-a închis votul. Respins. 17 împotrivă, 14 pentru. Amendamentul 9. S-a închis votul. Respins 17 împotrivă, 15 pentru. Votăm 147, s-a deschis votul. The vote is closed. It is rejected. S-a închis votul, respins 17 împotrivă, 14 pentru. 148. S-a deschis votul. S-a închis votul, respins 18 împotrivă, 12 pentru. Amendamentul de compromis 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat 17 pentru 14 împotrivă. Și deci trecem la amendamentul 11, identic cu amendamentul 151. Le supunem la vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinse 16 împotrivă, 15 pentru. Trecem la 152. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 16 împotrivă, 15 pentru o diferență de un vot. Votăm amendamentul 3, 12. Eh, s-a deschis votul, care este identic cu... A, nu, se corectează președinta, deci votăm amendamentul 12, s-a închis votul, a fost respins. 153 acum și 13, ambele identice și le supun acum la vot. S-a închis votul. Respinse. 17 împotrivă, 15 pentru. 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 17 ă, la 15. 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 17 la 15. 156. Îl supunem la vot. s votul. Respins. 17 la 15. 157. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 17 la 15. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 17 la 15. Acum trecem la 158. Îl supunem la vot. S-a închis votul. Respins. 21 la 11. 159. Supunem la vot. S-a închis votul. Respins. 19 la 10. 160. Îl supunem la vot. S-a închis votul. Respins 16 la 16. Aș dori să vă rog dacă putem să votăm de la 15 la 166 în bloc. Sunteți de acord? Se pare că da. Deci, deschidem votul de la 15 la 166. S-a închis votul. Respinse. 17 împotrivă, 15 pentru. Putem trece, deci, la 167. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respinse 17 împotrivă, 14 pentru. 168. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 16 împotrivă 15 pentru. 169 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 19 împotrivă 11 pentru. Amendamentul de compromis 24, care nu va fi supus la vot. Secretariat has to check. One moment. Secretariatul trebuie să verifice, deci vă rog un minut. Good to breathe a little in the middle of this complicated. Bine să mai și respirăm să ne tragem sufletul, avem un vot complicat astăzi. Ok, we vote individually. Votăm individual amendamentele 170, 171. Mm, spuneam întâi amendamentele și după aia pagina. Deci 71 și 72 identice. Le supun acum la vot, dacă sunteți gata. 170 până la 172 la pagina 44. Votăm, deci? S-a închis votul. Respinse. 18 împotrivă, 14 pentru și deci putem trece la amendamentul 173. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 15 la 15. 174 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru 13 împotrivă. O sută șaptezeci și cinci e caduc. o sută șaptezeci și șase... 177 este We have to vote 100. Trebuie să votăm 176, dacă nu mă înșel, spune președinta. Ok. Then we move to compromise amendment. Amendamentul de compromis 25, care nu trebuie votat. Trebuie să votăm individual amendamentele, deci pagina 45, amendamentul de compromis 25. Aș dori să întreb dacă putem vota în bloc 177, 178, 179, 180, 20, 181, toate identice. Deschidem votul. And the vote is closed and it is rejected. S-a respins 17 împotrivă, 15 pentru. Deci putem trece la 182. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă 17 pentru, 14 împotrivă. Amendamentul 183. S-a deschis votul. Respins 15 împotrivă, 14 pentru. Amendamentul de compromis 26 nu trebuie supus la vot, deci trecem la amendamentele individuale 21, 184, 185, 186, care sunt identice și le supun la vot acum. And the vote is closed and it is rejected. S-a închis votul, sunt respinse 17 împotrivă, 15 pentru. Trecem acum la 188, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 16 împotrivă, 15 pentru. 189. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins 19 împotrivă, 13 pentru. 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 16 la 17. 191. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 16 la 16. 192 și 193 care sunt identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 27 uh, nu poate fi supus la vot, deci uh, votăm amendamentele 22, 194, 195, 196, care sunt identice. Deci 96 uh, până la 200, la pagina 47, 48, le supun la vot, împreună s-a deschis votul. S-a închis votul, respinse. 18 împotrivă, 14 pentru. 201 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 16 la 15. 202 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 16 la 15. 203 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 16 la 15. 204 e caduc. Ajungem la amendamentul de compromis 28, care nu trebuie supus la vot. Trecem la amendamente. 205, 206, 207, 208 sunt identice. Le supun acum la vot. S-a închis votul. Respinse 17 împotrivă, 15 pentru. Trecem acum la 209 pe care îl votăm. S-a închis votul. Respins. 22 împotrivă 10 pentru. 210 îl supunem la vot. S-a închis votul. 18 împotrivă, 13 pentru, se respinge. 211 acum. Îl supunem la vot. Împreună cu ce? 211 cu... Nu, votăm 211 întâi. S-a deschis votul și s-a închis votul. Respins. 17 împotrivă, 15 pentru. 12, 212. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 16 pentru, 15 împotrivă. Nu putem vota amendamentul de compromis 29. Votăm amendamentele, în schimb. We, we voted already before. Am votat înainte, da, deci putem trece la amendamentul de compromis 30 a fost și el a adoptat. Le-am votat înainte, deci trecem direct la pagina 62, la amendamentul de compromis 35. Cine e pentru? Sunteți toți la pagina 62, la amendamentul 35. Minunat. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul de compromis 36. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Dragi colegi, aproape am ajuns la final. Amendamentul de compromis 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum, amendamentul 302, s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 15 la 15. Trebuie să mai verificăm ceva înainte cu secretariatul, înainte de a trece la votul final. Mulțumim, colegi, pentru că ați dat dovadă de atâta răbdare și disciplină la acest vot atât de, de complex. Avem câteva amendamente compatibile pe care va trebui probabil să le și votăm. Vă rog, haideți să ne întoarcem la pagina 35 amendamentul 93 și 92 la pagina 35, compatibile cu amendamentul 19. Deci votăm 92 de la pagina 35. Compatibile cu amendamentul 19. Ați găsit uh, pe lista de vot? Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. Mai avem amendamentul Verificăm amendamentele compatibile. Vă rog încă puțin. Ok. Ok, then, in page... Deci, la pagina 45, trebuie să votăm amendamentele 176, amendamentul 176 compatibil cu 174. Deci ne întoarcem la pagina 45, amendamentul 176. Îl supun la vot. Sunteți gata? S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 16 pentru, 15 împotrivă. Deci putem trece în sfârșit la votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. N-a votat încă toată lumea, așteptăm, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă 19 pentru, 7 împotrivă și 6 abțineri. Mulțumim foarte mult raportoarei. Am încheiat cu voturile pe astăzi. And we continue with... Continuă, continu. And I would like to ask those... Continuăm cu ordinea de zi și rog pe toți cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Și, adesso deci, siamo al punto please leave the room. Those that are, don't want to continue to be in the debate and do it silently. Thank you, everyone. Uh, we are now moving to the presentation. Trecem acum la prezentarea din partea Comisiei a programului REFIT uh, în ce privește uh, drepturile consumatorilor și piața internă. Raportul face parte din uh, verificările de sănătate, așa numitele fitness check, dau cuvântul domnului Francisco Fonseca Morillo, director general adjunct și acting director de la DG Just, ca să ne prezinte acest raport. Mulțumesc! Alex, please, if you need to talk... Dragi colegi, vă rog frumos să vorbiți pe hol. Please, Mr. Mr. Fonseca, you have the floor. Domnule Fonseca, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Corața Bild. Stimați membri ai acestei comisii, dragi colegi, este o, o mare onoare pentru mine să mă aflu aici. Ca să vă spun în numele doamnei comisar Jurova, care participă la Consiliul ESCO la Luxemburg astăzi, deci să vă spun despre raportul de evaluare pe care Comisia tocmai l-a publicat la sfârșitul lunii mai. Comisia a adoptat raportul privind uh, verificarea sănătății pe tema 5 directive cheie. Și de asemenea există un raport paralel în ceea ce privește evoluția drepturilor consumatorilor de pe piața internă. Acest raport este rezultatul unor consultări extensive cu toate autoritățile naționale pertinente și cu reprezentanții companiilor și asociațiilor de protecție a consumatorilor și, în general, cu reprezentanții societății civile. Am organizat și un summit, cel de-al 26-lea, pe tema drepturilor consumatorilor, unde Parlamentul a fost reprezentat de doamna Afor și de doamna Gebhardt. La acest summit s-a discutat intens despre protecția drepturilor consumatorilor în actualul uh, climat politic. Prima evaluare este pozitivă și vreau să vă explic de ce, dându-vă cinci argumente principale. În primul rând, Evaluarea Comisiei a confirmat faptul că actuala legislație uh, europeană în domeniu corespunde scopurilor și obiectivelor fixate atâta timp cât este bine pusă în aplicare, permițând rezolvarea problemelor cu care se confruntă consumatorii în prezent și, de asemenea, permițând uh, o mai bună integrare a pieței interne. De exemplu, Uh, nu se mai face acum distinția între mediul online și offline. Toată legislația este aliniată, indiferent unde are loc tranzacția. Există uh, probleme care uh, încă mai subzistă, dar datorită legislației ele pot să fie rezolvate, chiar și atunci când e vorba despre legislație dinainte de epoca comerțului electronic. De asemenea, avem și rețeaua CPC, deci de cooperare între autoritățile de protecție a consumatorilor, care funcționează foarte bine și ținem cont și de uh, drepturile consumatorilor pe rețelele de socializare, care de asemenea trebuie să fie protejate. Și uh, în prezent, în mai 2016, Comisia a actualizat în cadrul uh, măsurilor privire la comerțul electronic liniile de directoare în ceea ce privește practicile comerciale ilegale și uh, uh, deloiale, astfel încât autoritățile naționale să știe cum să facă față uh, uh litigilor care apar în tranzacțiile online. Evaluările recente arată că nivelul de încredere al consumatorilor europeni a crescut în ultimii ani. Mai mulți consumatori astăzi sunt de acord cu faptul că comercianții le respectă drepturile și mulți dintre ei au încredere să facă operațiuni online, chiar și atunci când cumpără pe un site dintr-un alt stat membru. Volumul tranzacțiilor transfrontaliere crește. Foarte mulți factori influențează aceste evoluții? În primul rând, folosirea pe scară mai largă a internetului. Rezultatul consultărilor ne arată că aceste evoluții pozitive pot să fie atribuite și uh, uh, legislației europene în domeniul protecției consumatorilor. Pe de altă parte, rezultatele evaluării ne demonstrează că putem să facem mai multe pentru a garanta uh, respectarea legislației de către companii în acest uh, verificat de sănătate, în care au fost cuprinși mai mult de 20.000 de consumatori în toate statele membre și din Norvegia și din Islanda, 33% dintre respondenți au afirmat că au avut de-a face cu practici comerciale uh, neloiale și uh, s-au aflat în litigiu cu o companie. În ce privește povara reglementării și beneficiile acesteia? care este uh, raportul. Se consideră că există proporționalitate atunci când uh, comparăm cu situația dinainte și există avantaje semnificative pentru um, drepturile consumatorilor de pe piața internă. În ce privește consecvența cu celelalte inițiative și reguli europene, această legislație transversală în domeniul protecției consumatorilor este considerată o plasă de siguranță pentru anumite um, aspecte care nu sunt neapărat acoperite de o legislație sectorială. Propunerea Comisiei din decembrie 2015 de a armoniza uh, actualele reguli pentru uh, circulația bunurilor ei bine, am ajuns la concluzia că avem nevoie de reguli coerente atât pentru uh, um, vânzările online cât și offline uh, și indiferent dacă este vorba despre vânzarea de bunuri sau de vânzarea de servicii. Protecția consumatorilor rămâne foarte relevantă. Consumatorii continuă să acordă o mare importanță drepturilor consumatorilor în momentul procesului decizional și este nevoie de acțiuni de punere în aplicare la nivel european în acest domeniu. Ca să fie eficientă această legislație, trebuie să se bazeze pe legi uniforme uh, și cu o bază comună. În sfârșit, evaluarea uh, uh, plus valorii legislației europene ne arată că dacă avem mai multă consecvență și mai multă logică în uh, aplicarea legislației, atunci se ajunge la un plus de certitudine juridică și la mai multă stabilitate pentru um, um, tranzacțiile transfrontaliere din Uniunea Europeană. Toate aceste directive, cum spuneam, au permit creșterea nivelului încrederii consumatorului în multe state membre. Doamnelor și domnilor deputați, pe lângă această evaluare pe ansamblu pozitivă, am um, depistat și mai multe probleme de rezolvat. În ce privește următorii pași de efectuat, avem de gând să ne concentrăm pe trei priorități. În primul rând, să asigurăm un mai bun nivel de punere în aplicare, apoi o mai bună conștientizare a consumatorilor cu privire la practicile deloiale și uh, prețurile excesive și, în sfârșit, să țintim lacunele deja uh, constatate. În ce privește creșterea nivelului de punere în aplicare, dacă vrem să creștem nivelul de aplicare la nivel administrativ, am hotărât că trebuie să revizuim uh, uh, directiva CPC. Pentru că astfel putem să ne ocupăm de acele chestiuni care uh, sunt de amploare europeană. Comisia va lucra îndeaproape cu această rețea a autorităților de protecție a consumatorilor. Și am văzut că, de exemplu, directiva privind uh, um, uh, ordinele de plată pentru uh, plățile întârziate nu este foarte bine folosită, la fel și directiva privind acțiunile colective. În ce privește creșterea nivelului de conștientizare, orice fel de campanie de conștientizare trebuie să se bazeze pe uh, campania din 2014 care deja a avut o contribuție foarte pozitivă și consumatorii au știut mai bine care le sunt drepturile. Ca de exemplu dreptul de a te răzgândi uh, în termen de 14 zile în cazul în care ai cumpărat un bun online. La cererea Parlamentului European, Comisia a lansat și un proiect pilot pentru consolidarea capacităților la nivel național pentru a pregăti IMM-urile în domeniul dreptului european al consumatorului. Avem de gând să scriem și linii de directoare în ce privește contractele în condiții echitabile și vrem să ne asigurăm că în următorii ani vom avea o adevărată strategie uh, care uh, să permită practicienilor uh, din domeniul judiciar să cunoască mai bine dreptul european al consumatorului unele modificări țintite sunt necesare. Evaluarea ne-a arătat că ar trebui să ne gândim la anumite amendamente legislative, cum spuneam, uh, bine țintite, pentru a crește eficiența regulilor în vigoare. În primul rând, vom verifica nevoia de a alinia mai bine uh, sancțiunile pentru încălcarea dreptului consumatorului, <clears throat> pentru a avea un efect de descurajare mai mare. Vom evalua dacă Uh, practicile comerciale neloiale nu pot să fie uh, mai bine uh, pedepsite și dacă nu putem să avem un drept la, european la compensații în cazul unor asemenea practici. Și dacă există încălcări pe scară largă, acestea să fie pedepsite la fel toate statele membre, ceea ce nu este cazul acum. Avem intenția să ne gândim dacă este nevoie de modificări legislative pentru a consolida transparența tranzacțiilor uh, în ce privește um, anumite bunuri care sunt achiziționate online. Consumatorii trebuie să știe cu cine semnează contractele și care este impactul asupra drepturilor lor. Acest lucru ne se pare cu atât mai important în contextul economiei participative. Vrem să consolidăm uh, caracterul inovator al acestor modele de afaceri dar vrem să evităm încălcarea drepturilor consumatorilor și uh, pierderile. În paralel cu progresele înregistrate în negocierile în ceea ce privește uh, conținutul digital și protecția acestuia, credem și, și că directiva că, privind drepturile consumatorilor trebuie să se aplice tuturor serviciilor online, inclusiv serviciile de uh, cu plată, precum serviciile de stocare de date tip, de tip cloud computing. Există mai multă încredere în piața internă și nu vedem de ce consumatorii care folosesc serviciile de acest tip nu ar trebui să beneficieze de același nivel de informații și de dreptul de retractare de 14 zile, așa cum uh, au dreptul consumatorii care folosesc serviciile cu plată. La capitolul simplificare ne vom gândi cum putem să evităm suprapunerile în ce privește informațiile de dat uh, consumatorilor în uh, relațiile comerciale. Directiva privind drepturile consumatorilor uh, garantează um, comunicarea principalelor informații de care au nevoie consumatorii, inclusiv prin campaniile de publicitate. Acum ne gândim cum să facem să eliminăm acele informații care nu sunt foarte relevante pentru consumatori. În ce privește domeniul B2B, vom lucra în strânsă cooperare cu uh, comisarii Hansip și Olenkovska ca să ne asigurăm că ce am aflat despre acest mediu economic va fi uh, utilizat de uh, Comisia Europeană pentru a reglementa aceste practici comerciale. Ne credem că acestea fac parte integrantă din piața unică digitală. Doamnă și domnul deputat, stimată doamnă Corața, a fost o plăcere pentru mine să vă fac această prezentare a um, evaluării noastre. Mulțumesc, domnule Fonseca, mulțumim frumos și comisiei pentru această analiză în profunzime a Uh, legislației noastre în domeniul consumatorilor și mă bucur că aceste concluzii sunt pozitive. Sunt șase directive plus directiva privind drepturile consumatorilor, indicațiile de preț, practici legale neloială, uh, informații uh, care um, falsifică realitatea, care dezorientează. Toate aceste texte care uh, au fost în beneficiul cetățenilor. Acum dau cuvântul colegilor, dar vă amintesc că uh, uh această progetură este uh, diferită. Noi suntem în calitatea de uh, followers. Deci uh, fiecare poate să ia cuvântul în numele uh, grupului sau politic. În numele PPE, uh, Ivan Stefanec. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să salut munca depusă de comisie, este foarte importantă. Trebuie să ținem cont și de toate practicile inovatoare, trebuie să îmbunătățim într-o și mai mare măsură serviciile online și să punem capăt practicilor uh, ilegale. Nu trebuie să ne gândim doar la consumator, ci și la mici antreprenori care ar trebui să se bucure de mult spațiu uh, online. Pe viitor, ne-am, dacă tot vorbim despre practici comerciale loiale, ar trebui să spunem că ar trebui să uh, fie garantată uh, calitatea pentru o, un anumit brand, indiferent de locul în care produsele respective sunt uh, furnizate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stefanec! Acum, în numele grupului social-democrat, doamna Evelyn Gebhardt. Äh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei Europene pentru această uh, muncă atât de utilă. Aștept să vă puneți căștile. Deci, uh, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru această prezentare, această imagine de ansamblu a ceea ce este în această legislație, ceea ce este poate în plus la această legislație, um, dar și ce lipsește din ea. Pentru că, într-adevăr, uh, cetățenii în Uniunea Europeană simt valoarea adăugată a Uniunii Europene prin protecția consumatorilor. Și tocmai de aceea aceste elemente sunt atât de importante. Ați spus că, o abord, că abordarea orizontală este foarte importantă și sunt de acord cu dumneavoastră. Tocmai de aceea mă uimește că spuneți că în același timp Comisia Europeană face propuneri legislative în care este vorba numai de cumpărături online. Tocmai de aceea vorbim uh, despre asta în Parlamentul European uh, despre faptul că orice cumpărătură, fie ea online sau offline, trebuie să fie tratată la fel, pentru că nu se poate ca un uh, serviciu achiziționat uh, online să uh, ducă la alte consecințe decât dacă ar fi cumpărat offline. N-ar mai înțelege nimeni nimic. De asemenea, n-ar înțelege dacă ar exista o diferență între transfrontalier și netransfrontalier. Tocmai de aceea trebuie să unificăm din ce în ce mai mult legislația, însă fără a, se pierde drepturile cetățenilor ce revin a, în anumite state membre ca o, tradi- ca o tradiție. Este, sunt drepturi pe care a, cetățenii le văd ca fiind deja obținute și uh, nu trebuie ca ele să se piardă, dar este dificultatea cu care ne confruntăm la aceste documente. M-ar interesa dacă la acest uh, refit nu ați analizat și anumite elemente care nu sunt uh, prezente în legislația europeană, dar care sunt discutate în cadrul european. Ați vorbit despre consolidarea aplicării dreptului. Am văzut cât de diferit Uh, diferită poate să fie legislația în uh, diferitele state membre. Să ne gândim numai la scandalul Volkswagen. Cetățenii belgieni uh, au mai multe drepturi decât cetățenii din țara mea, pentru că nu există um, cla- um, procese cu mai mulți um, cu mai multe persoane care depun plângere la noi în uh, țară. Deci, uh, asta mi se pare important ca uh, cei care depun plângere să se poată uh, uni. Și asta ar însemna și o simplificare. Deci, uh, poate asta ar putea fi uh, prevăzut în legislație, să se poată uh, depună o plângere de către persoane din mai multe țări împreună, nu, nu se trebuiască fiecare să o facă în propriul său stat membru. Încă un element este cel al durabilității uh, produselor. De mai multe ori în uh, discuție apare problema obsolescenței, că există sau că nu există, Există diferite abordări în acest sens, însă ar putea fi uh, logic să ne gândim la termene de garanție, de exemplu, dacă nu am putea în, um, în această nouă lume creativă digitală să abordăm și asta, uh, implicând uh, uh, durata de viață a produsului. Să spunem, mă uit la colegii bărbați, un aparat de ras, el nu va avea, nu mă voi aștepta să țină la fel de mult ca o mașină de spălat. Însă, să ai același tip de drept și același Uh, aceleași obligații de garanție ar fi ciudat. Tocmai de aceea, noi la Parlament am uh, solicitat un studiu pe care îl așteptăm uh, pentru septembrie, pentru a vedea dacă nu ar trebui să se prevadă și o garanție a producătorilor. Sunt aceste elemente, unele pe care le-ați luat în considerare în procesul de refit, astfel încât să putem acționa inovativ, inovator, creator pentru uh, consumator, dar și pentru uh, a sprijini ideea de a avea bun producător, astfel încât uh, um, să aibă de beneficiat atât consumatorii cât și producătorii. Sunt lucruri care mă interesează și m-ar interesa dacă ați uh, luat în considerare aceste elemente în refit. Mulțumesc acum în numele grupului ALDE, Dita Șaranțova. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc uh, Comisiei pentru munca depusă. Mi se pare foarte importantă. Sunt de acord cu concluzia dumneavoastră că este nevoie de consolidarea legislației actuale Uh, foarte clară și grupul nostru politic sprijină asta. După cum a spus deja Evelin, există în continuare unele cazuri în care trebuie să vedem dacă este fezabil să acționăm, dacă este fezabil să ne uh, menținem uh, numai legislația actuală, de exemplu, compensarea consumatorilor. S-a vorbit deja despre, despre scandalul Volkswagen deci dacă, trebuie văzut dacă se poate aborda acest punct cu le, prin legislația actuală. Apoi, pe de altă parte, aveți dreptate să vreți să extindeți uh, propunerea uh, bunurilor tangibile la, la vândări atât, vânzări atât online cât și offline. Apoi spuneți că a, asistați în mod activ Parlamentul și Consiliul în discuții. Puteți să mergeți în detalii și să ne spuneți uh, Cam în ce direcție credeți că ne îndreptăm? După, pentru că negocierile în momentul de față, după cum știți, sunt destul de complicate, atât. Giulia Reda, în numele verzilor? Da, voi, uh, îl voi reprezenta pe domnul Scholtes, care nu poate fi prezent, din păcate, dar care m-a rugat să transmit câteva întrebări comisiei în ceea ce privește acest refit. În primul rând, dacă companiile, ONG-urile sau alte părți interesate vin cu idei pentru îmbunătățirea legislației actuale. Apoi, care a fost rata de răspuns la consultare și care au fost metodele pe care le-a folosit Comisia pentru a ajunge uh, la acești reprezentanți pentru a se asigura că um, opiniile exprimate sunt reprezentative. Apoi, în ceea ce privește platforma, um, dacă o considerați ușor de folosit și dacă exista, au existat reacții uh, din partea utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea acestei platforme. Iar apoi, cum decideți care sunt membrii participanți? De asemenea, ar dori să știe despre mm, verificarea de sănătate, să spunem așa. Sunt avute în vedere trei um, acțiuni, simplificarea, uh, Apoi, evaluarea pare să ajungă la concluzia că nu prea este loc de simplificare a peisajului de reglementare în protecția consumatorului. Aveți în, aveți în vedere alte măsuri pentru a adăuga noi propuneri legislative? Mulțumesc și domnul Cioltes va urmări răspunsurile pe înregistrarea reuniunii. Mulțumesc. Doamne președinte, dorește cineva să intervină? Dacă nu, voi da din nou cuvântul domnului Fonseca pentru a răspunde la întrebările adresate de colegi. Voi încerca să răspund, doamnă Corața Bild. În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru intervenții, pentru că uh, ne-au convins că suntem probabil Mm, pe calea cea bună cu o abordare realistă și echilibrată. Încep prin a spune că, bineînțeles, nu am toate răspunsurile. În acest moment mm, am început cu procedura faimoasă a mai bunei reglementări, ceea ce înseamnă că acum facem o evaluare a impactului. În această evaluare a impactului vor fi discutate multe dintre întrebările dumneavoastră, iar intenția noastră este să încheiem cu această procedură înainte de finalul anului. Și intenția noastră, și subliniez intenție, este să încercăm să avem uh, propuneri concrete la finalul acestui an sau în primul uh, trimestru al lui 2018. Deci, ex ante, pot să spun că multe dintre întrebările dumneavoastră, doamnă Gebhardt, vor fi, vor fi luate în considerare în această evaluare a impactului. Dar ca să vă răspund la întrebări, în primul rând, domnul Ev întrebările domnului Evans. Comisia cunoaște această problemă a practicilor de uh, marketing, aceeași marcă, produs diferit. Știți cu toții că Comisia a acceptat provocarea adresată de Consiliul European în martie și vom discuta în mod intens un, o eventuală reacție europeană. Vom face asta pe 20 iunie la reuniunea cu, toți, cu toate părțile interesate, iar apoi, bineînțeles, vom raporta în fața noastră și a Consiliului European. Multe uh, elemente în această întrebare. Nu am să vă încerc să vă convinc, ci am să încerc să vă explic cum acționăm. În primul rând apare chestiunea calitate, calității ingredientelor, calității alimentelor. Există, de asemenea, și o problemă ce ține de colegii de la DG Grow și uh, mai este vorba și de practicile care induc în eroare. Noi uh, avem o abordare holistică, evaluăm toate aceste elemente, suntem în contact cu statele afectate, avem o acțiune comună cu CDC, uh, vom încerca să lucrăm cu cât putem de bine și cu o abordare cât se poate de echilibrată. Atât pot să vă spun acum. Știți cu toții foarte bine că poziția politică exprimată de doamna comisar Iurova um, a fost uh, clară și fac și eu referire la aceasta. Înainte de a vă răspunde la întrebări, doamnă Gephardt, sau pentru a vă răspunde la întrebări, doamnă Gephardt, am să vă spun, da, încercăm să ne asigurăm că Uh, regimul pentru online și offline este nu numai uh, compatibil, ci oferă și aceleași garanții. Uh, bineînțeles, și voi reveni la asta în câteva minute, știm cum funcționează negocierile între Consiliu și Parlament pentru cele două propuneri. Însă, evaluarea noastră este că directivele pentru consumator ne dau suficientă marjă de manevră pentru a asigura un regim uh, compatibil și cât de cât egalitar. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, și da, este un subiect uh, important care este echilibru între armonizare și respectul diferitelor tradiții și a diferitelor standarde. Armonizarea nu trebuie să înseamnă reducerea unor standarde naționale. Este un element cheie. Pentru noi un prim pas uh, fundamental va fi Um, um, revizuirea regulamentului CPC. Um, știu că raportorul nu este aici, dar uh, suntem convinși că putem veni cu un compromis uh, între Parlament și Consiliu. Mulțumesc Parlamentului pentru ajutor, pentru a asigura un rol mai important pentru Comisie, astfel încât să poată lansa acțiuni Este prevăzută o compensație mai clară pentru consumatori și este uh, prevăzut și rolul uh, organizațiilor de protecție a consumatorilor. Vă asigurăm că toate sensibilitățile sunt uh, avute în vedere. Acțiunea comună coordonată de autoritățile olandeze este în curs și sperăm să putem găsi cel puțin câteva soluții pentru consumatorii europeni. Dar, bineînțeles, pentru compensarea colectivă trebuie să așteptăm uh, decizia finală. Facem o evaluare acum uh, privind uh, plângerile colective și compensările colective. Știu care este poziția dumneavoastră și noi susținem asta, dar și armonizarea pentru online și offline. Și cooperăm strâns cu dumneavoastră pe acest subiect. În ceea ce privește durabilitatea produselor, Cred că e mai bine să dau cuvântul colegei mele, pentru că ea urmărește îndeaproape acest punct. Cu permisiunea dumneavoastră, doamna Corața, voi da cuvântul doamnei uh, Manfredi pentru a răspunde. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, doamnă președinte. Doamnă Gephardt, este o întrebare care este foarte importantă și pentru noi. Uh, Poate că ați văzut în um, concluziile fitness check-ului că încercăm să sprijinim um, eforturile concluziei um, Comisiei în cadrul eforturilor pentru economie circulară, când am reformat capitol privind practicile comerciale, am uh, subliniat și ideea uh, falselor declarații uh, despre caracterul ecologic al uh, produselor. Oamenii sunt, susțin din ce în ce mai mult produsele ecologice, însă în același timp producătorii uh, încearcă să pună eticheta de ecologic sau să facă anumite uh, afirmații privind caracterul ecologic al produselor care sunt false. Uh, Comisia a luat câteva decizii bune pentru a preveni acest tip de comportament, dar mai trebuie făcut foarte mult. Noi considerăm că dacă Parlamentul ar, ne-ar sprijini ideea de a se oferi compensații individuale victimelor uh, practicilor comerciale incorrecte, asta ar, ar sprijini și obiectivele de economie circulară. De multe ori, consumatorii se regăsesc în situația în care un produs nu are caracteristicile ecologice uh, care au fost uh, menționate și poate solicita o compensație, uh, dar poate ar are anumite drepturi, dar poate am putea prevedea mai multe drepturi, inclusiv o despăgubire în uh, cazurile mai extreme. Apoi uh, suntem la curent cu discuțiile ce au loc în timpul revizuirii, negocie, um, revizuirii directivei uh, privind drepturile consumatorilor. Există o marjă de a vedea dacă nu se poate face mai mult Cooperăm cu colegii de la Digi Mediu pentru pentru că ei încearcă și ei să lucreze la așteptările consumatorilor față de calitatea și durata de viață a produselor. Deci uh, încercăm să îndrumăm consumatorii către uh, produse uh, mai, mai durabile. Vă mulțumesc foarte mult. Asta, cu asta încheiem uh, prima prezentare a analizei uh, regulamentelor uh, privind protecția consumatorilor. Doresc să subliniez cât de importantă este legislația în acest domeniu și cât de important este pentru noi să asigurăm protecția consumatorilor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țările terțe. Este un aviz din partea comisiei, vom avea un aviz din partea comisiei INTA, va fi unul și din partea DV, raportor este domnul Stefanec de la PPE. Îi dau cuvântul. Mulțumim foarte mult, stimată doamnă președinte, dragi colegi. Aș dori să vă informez că Comisia Europeană a adoptat prima propunere de regulament în martie 2012. E vorba de un regulament de instituire a unui așa numit instrument pentru achiziții publice internaționale. Scopul este de a mări influența Uniunii Europene în cadrul negocierilor comerciale internaționale pentru a îmbunătăți oportunitățile de acces pe piețele de achiziții publice din țările terțe pentru operatorii economici europeni. Parlamentul European a adoptat uh, amendamente la propunere în ianuarie 2014, iar dosarul a fost trimis comisiei competente pentru examinare suplimentară. Cu toate acestea, dosarul a fost blocat la Consiliu, uh, un număr egal de state membre uh, au fost ori critice față de această propunere sau, din contră, au sprijinit puternic această propunere. Consiliul încă uh, nu a finalizat acest dosar și deci uh, Parlamentul European nu s-a angajat în negocierile în trilog. Uh, având în vedere situația de la Consiliu, Comisia a propus o propunere modificată în 29 ianuarie 2016. Eu am hotărât să preiau tot ce s-a făcut la Comisia noastră și să țin cont de amendamentele care deja au fost înaintate. Deci, uh, acest proiect de aviz uh, include amendamentele uh, adoptate de către Comisia IMCO în octombrie 2013 cu privire la dispozițiile care au fost menținute în propunerea modificată a Comisiei și care sunt de competența exclusivă sau partajată a IMCO. De asemenea, avem o serie de amendamente de la IMCO uh, care au fost preluate în, uh, în propunerea modificată a Comisiei din 2016. Mulțumim uh, Ivan Ștefanec, raportor și acum Nicola Danti în numele socialiștilor. Maria Grepini nu poate Mulțumesc, Maria Grapini nu a putut să fie prezentă astăzi, deci m-a rugat să prezint în numele ei ideile sale despre acest dosar. Mulțumim frumos pentru munca depusă la acest raport, accesul bunurilor și serviciilor din țări terțe la achizițiile publice din Uniune trebuie să fie bine reglementat în conformitate cu legislația comunitară ca să evităm cazurile de concurență deloială pentru producătorii europeni. Din acest motiv, salut propunerea Comisiei de a revizui regulamentul din 2012 pe această temă putem să luăm în considerare unul dintre obiectivele generale ale Uniunii Europene și anume sprijinirea creșterii economice din țările în curs de dezvoltare și integrarea lor în lanțul mondial de um, valori fără ca acest lucru să aibă un impact negativ asupra IMM-urilor. Această propunere de regulament ar trebui să facă în așa fel încât ca întreprinderile care participă la achizițiile publice din Uniunea Europeană să respecte normele Uniunii și să aibă drept scop promovarea dezvoltării durabile, respectarea legislației de mediu, sociale, protecția drepturilor consumatorilor, a integrării sociale și să permită integrarea sau reintegrarea persoanelor cu dizabilități, așa cum se specifică în obiectivele uh, din perioada uh, 2014-2020. Și dacă o țară terță adoptă măsuri care sunt considerate nesatisfăcătoare sau insuficiente, atunci să fie interzis uh, accesul companiilor din țara respectivă pe piața din Uniunea Europeană. Mulțumesc și sper că vom avea o bună colaborare pe acest raport. Grazie mille, Nicola. Mulțumim, Nicola. Mulțumim. Dita Șaranțova, numele ALDE acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bineînțeles că aș dori să-i mulțumesc lui Ivan pentru avizul său. Cu toate acestea, trebuie să spun că poziția mea față de uh, această nouă propunere nu s-a schimbat uh, față de um, poziția mea referitoare la prima propunere a Comisiei. Sunt fost diplomat, mi-am uh, uh petrecut întreaga carieră în acest domeniu al politicilor comerciale vă pot spune că, în pofida justificării puternice în spatele propunerii, consecințele adoptării ei vor fi negative și vor fi contraproductive atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru companiile sale. Dacă închidem uh, porțile, uh, vom duce și la mai mult uh, protecționism. Deci protecționismul generează protecționism. Partenerii internaționali vor reacționa dacă adoptăm această propunere. Uh, și uh, dacă ne închidem piața uh, în ideea că evităm amenințările, generăm și mai multe amenințări. Dacă avem o abordare corectă a amenințărilor, le putem contracara, însă nu astfel. Deci nu cred că e bine să ne închidem piața uh, oricărei țări care nu a aplicat criterii reciproce în domeniul achizițiilor publice. Știm care ar fi consecința. Am închide piața noastră pentru uh, țări precum Statele Unite și alte uh, țări foarte puternice pe piața comercială. Nu cred că vom obține astfel un, uh, uh o relație mai bună comercială cu aceste țări. Ce se va întâmpla? Sigur că achizițiile publice vor fi protejate, dar e o viziune miopistă, pentru că uh, autoritățile locale și regionale vor avea mai puțin acces și la uh, tehnologiile cele mai uh, moderne pentru proiectele noastre publice și uh, Vă dați seama că vom avea un adevărat coșmar administrativ, nu se va ști cine ce va trebui să aplice. În ce privește măsurile de retaliere din partea altor uh, națiuni, am văzut în urma războaielor comerciale din trecut, uh, retalierea nu este întotdeauna cea mai bună opțiune, pentru că uh, piețele s-ar uh, închide. Să nu uităm totuși că companiile europene fac parte din lanțul mondial de valoare și deci, doamnă președinte, în încheiere aș spune doar că o să depun un amendament de respingere și sper că Ivanov va lua personal întotdeauna l-am apreciat pentru ce a făcut, dar în acest dosar, din păcate, nu pot fi de acord cu el. Mulțumim. Reprezentați verzii, Giulia Reda. Da, eu uh, o reprezint pe Pascal Durand, care, uh, care, care m-a rugat să citesc contribuția sa. Noi ne opunem puternic uh, propunerea Comisiei din 2016 Uh, scopul acestei propuneri era să deschidă piața europeană uh, achizițiilor publice din țările terțe și nu să protejeze piața europeană de uh, actorii nedoriți. Poziția grupului nostru se axează pe următoarele obiective. În primul rând, trebuie să apărăm și să consolidăm înfăptuirile noii directive privind achizițiile, mai ales când e vorba despre criteriile de durabilitate din toate uh, achizițiile publice. Normele sociale, de asemenea, trebuie să fie respectate de către toți ofertanții, europeni sau nu. În ce privește instrumentul de reciprocitate în acest domeniu, trebuie să uh, respecte și el uh, acest criteriu de durabilitate uh, stabilit de către autoritățile europene. Și în al treilea rând este foarte important să înlesnim și acordul și accesul IMM-urilor pe această piață a achizițiilor mai ales dacă ele uh, uh, vin cu oferte mai durabile și respectă normele OMC. Grupul nostru evaluează propunerea Comisiei în lumina celor menționate anterior și sperăm să ne aducem o contribuție utilă la avizul Comisiei noastre. Mulțumim, Julie. Dau cuvântul colegilor acum. Domnul Adam Seinfeld. Mulțumesc foarte mult. Din păcate, vorbim aici despre un subiect uh, extrem de complicat. Eu am înțeles care este motivația care stă la baza uh, documentului de care vorbim astăzi. Am înțeles ideea de bază și uh, îmi dau seama și uh, care e uh, problemele cu care se uh, confruntă raportorul nostru. Uh, domnul Stefaneci. Mm, apoi am înțeles și motivația care stă la baza uh, acestor uh, propuneri de soluții care sunt uh, destul de greu de înghițit de către Uniunea Europeană. Dar ce mă convinge și mai mult e uh, poziția exprimată de către colega noastră, Dita. Trecem printr-o situație extrem de complicată în Uniunea Europeană și în lume. Protecționismul predomină, putem spune, el uh, are a dobândit întâietate în fața uh, deschiderii. Mișcările care par să aibă câștig de cauză sunt cele care promovează izolarea, care doresc închiderea frontierelor și uh, delimitarea de celălalt pentru a păstra cât mai multe bogății acasă. Și în acest context foarte multe state europene și și mai mult uh, alte state terțe iau măsuri pentru a-și uh, favoriza companiile și economiile în detrimentul celorlalți. Astăzi uh, discutăm de propuneri care vizează piața unică, care vizează mai ales uh, mediul privat și care reflectă tocmai tendința curentul de care vorbeam înainte. Uh, care uh, propun uh, soluții protecționiste pentru piața unică. Mă gândesc la propunerile din domeniul transporturilor sau a lucrătorilor detașați. Ori eu consider că e vorba de o schimbare radicală de mentalitate. Avem de-a face cu adevărată revoluție prin care dăm o lovitură pieței unice. De ce iau cuvântul aici când vorbim despre achizițiile publice? Dacă crem, credem că putem uh, lua măsuri de uh, retaliere doar într-un domeniu, atunci ne înșelăm. Dacă se adoptă măsurile protecționiste care vizează doar anumite uh, companii uh, private din statele membre, atunci vor uh, Uh, exista și companii din domeniul public uh, care vor lua același tip de măsuri. Uh, subiectul dosarului de față îl reprezintă achizițiile publice și condiții egale de acces și pentru țările terțe. Însă dacă noi, europenii, nu suntem în stare să Uh, avem uh, un nivel uh, de egalitate, condiții egale pentru toată lumea pe piața unică, care este temelia Uniunii Europene și care este, până la urmă, rațiunea de a exista Uniunii Europene, dacă nu putem să mm, respectăm aceste condiții la noi, acasă, atunci cum putem să venim cu astfel de exigențe față de, ță- de țările terțe? Eu cred că negocierile Uh, acordurile în comun uh, vor uh, fi întotdeauna mai în interesul nostru decât măsurile de retaliere. Mă gândesc mai ales la țările care sunt foarte departe de această idee echilibrului pe piața mondială, se vor îndepărta și mai mult de noi. Și aceste țări ne vor arăta că chiar în situații foarte spinoasă, de cooperare dificilă cu anumite țări de pe piața africană sau uh, asiatică, uh, uh, unele companii ne-au arătat că au fost în stare să câștige aceste achiziții publice și să se ridice la înălțimea așteptărilor. Deci eu nu cred că ar fi bine să transmitem uh, această ideologie politică să se repercuteze și pe uh, partea economică. Mulțumesc, dau cuvântul raportorului pentru concluziile la dezbatere. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor uh, pentru pozițiile exprimate. Am înțeles argumentele legate de protecționismul, practicile protecționiste de pe piața unică, din păcate, ele sunt o realitate, dar ideea mea era să ținem cont de tendințele mondiale și să uh, propunem uh, aceste instrumente tocmai din perspectiva uh, negocierilor comerciale internaționale. Aștept uh, dezbaterea noastră pe această temă. Mulțumesc! Uh, Jean-Yves Mul, șef de unitate de la DigiTrade, primește cuvântul pentru o scurtă intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte, sunt uh, șef de unitate de la DigiCrow, dar uh, cooperăm uh, suntem mai mulți reprezentanți ale acestor direcții generale. Foarte pe scurt, mă bucur de acest schimb de vederi la Parlamentul European în ce privește propunerea modificată a Comisiei care a fost adoptată în ianuarie 2016 Într-adevăr, situația de pe piața mondială s-a schimbat. S-a schimbat de la propunerea inițială a Comisiei din 2012, dar și de la adoptarea propunerii modificate. Piața achizițiilor europene este deschisă țărilor terțe, uh, ofertanților, bunurilor și serviciilor din aceste țări terțe. E deschisă din oficiu. Însă partenerii noștri precum China, India, Zapri, uh, Brazilia, Japonia uh, aplică tot felul de măsuri uh, de discriminare și protecționiste și Comisia consideră că nu ar trebui să îi lăsăm pe acești parteneri comerciali să continue să aplice măsuri de discriminare a companiilor europene în condițiile în care piața noastră este deschisă concurenței străine. Și deci considerăm că e nevoie de un instrument pentru a consolida puterea de influență europeană în, în negocierile internaționale. Am avut negocieri bilaterale, acorduri de liber schimb, dar și în negocieri plurilaterale în cadrul uh, acordului de achiziții publice de la Geneva al OMC, și toate aceste negocieri ne-au arătat că Uniunii Europene îi lipsește puterea de influență în uh, negocierile internaționale pentru în ce privește liberalizarea piețelor. Propunerea modificată a Comisiei a încercat să uh, includă un număr uh, impresion- uh, important de amendamente din propunerea Parlamentului European din uh, 2014. a încercat să țină cont și de preocupările exprimate de către statele membre de la negocierile de la Consiliu și doream să trec în revistă o serie din aceste preocupări. Propunerea modificată a Comisiei nu mai conține posibilitatea de a închide chiar și temporar piața, piața europeană, pentru ofertanți străini ci să aplice doar penalități financiare care ar putea să fie folosite doar atunci când se compară, compară ofertele. fără niciun impact asupra prețului final care va fi obținut. Deci principiul de bază al deschiderii pieței europene din oficiu rămâne confirmat în propunerea modificată. am mai introdus și o serie de modificări pentru ca întregul uh, instrument uh, să fie mai puțin uh, împovărător din punct de vedere administrativ. Am eliminat pilonul descentralizat care permitea autorităților sau entităților să restricționeze accesul la piața achizițiilor publice. Astfel, instrumentul nu va fi atât de împovărător, apoi și sacina probei de a fi eligibil pentru uh, achizițiile respective va reveni uh, companiilor și nu țărilor vizate. Și mă opresc uh, acum cu prezentarea propunerii. La cererea specifică a Parlamentului, propunerea exclude din uh, domeniul de aplicare nu numai țările mai puțin dezvoltate, ci și țările care beneficiază de sistemul GSP+. Aș dori să mm, liniștesc uh, Comisia dumneavoastră și Parlamentul că această propunere modificată nu va avea niciun impact asupra punerii în aplicare a directivei privind achizițiile publice, care a fost adoptată în 2014 și care este pusă în aplicare acum în statele membre. Aceste dispoziții vor continua să se aplice atât uh, ofertanților europeni cât și ofertanților străini nu se va schimba absolut deloc situația în urma adoptării acestui instrument privind achizițiile publice internaționale. Deci, doamnă președintă, vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a face câteva observații și, așa cum spuneam, mulțumim Parlamentului pentru faptul că a reluat uh, negocierea pe marginea acestei propuneri modificate. Sperăm că se vor declanșa dezbateri și la Consiliu, unde au avut loc deja dezbateri tehnice anul trecut, însă, din păcate, nu s-au obținut prea multe progrese în acest an. Mulțumesc! Mulțumim, Jean-Yves Mâi, mulțumim pentru contribuția dumneavoastră în numele Comisiei. Termenul pentru amendamente este 27 iunie la ora 12. Am uh, încheiat acest schimb de vederi pe această temă, accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice din Uniune și trecem la următorul punct de pe de zi, punerea în aplicare a directivei 206-123C privind serviciile din cadrul pieței interne de a unei proceduri de notificare pentru sistemele de autorizare și cerințele referitoare la servicii și de modificare a directivei 206-123C și a regulamentului 1024-2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare a pieței, al pieței interne. Sergio Gutierrez Prieto este raportor din partea socialiștilor și democraților. Doream să vă furnizez ultimile informații. Consiliul a adoptat ă, abordarea sa generală în 29 mai în procedura urgentă. Votul e prevăzut în 21 ă, noiembrie. Parlamentul a primit ă, un aviz motivat cu privire la subsidiaritate, inclusiv din partea Franței și Germaniei. O să dau cuvântul Comisiei, domnule Henning, în primul rând, de la DigiCrow, ca să ne propu prezinte propunerea și evaluarea de impact. Mulțumesc! The floor. Good morning. Uh, bună ziua! Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, domnilor și domnilor deputați, uh, stimați colegi. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să prezint pe scurt uh, propunerile de notificare cred că există o vedere unanimă în sensul că aceste servicii oferă foarte multe oportunități, mai multe studii, nu numai de la Comisie, dar și de la Banca Centrală și de la OCDE ne demonstrează acest lucru. Și o mai bună punere în aplicare a directivei serviciilor, uh, care a intrat în vigoare din 1999, va avea de asemenea efecte pozitive. Se recunoaște faptul că procedurile actuale de notificare, din păcate, nu împiedică introducerea nou unor bariere noi, nejustificate, și de aceea Comisia a lansat uh, mai multe proiecte pilot uh, apropo de uh, noi bariere și noi măsuri acestea fiind introduse la inițiativa statelor membre. De aceea, Parlamentul, Consiliul, dar și Curtea de Conturi au lansat un apel pentru o mai bună punere în aplicare a acestei directive și au cerut Comisiei să prezinte o propunere pentru o procedură de notificare revizuită și îmbunătățită. 18% dintre părțile interesate consideră că actualele proceduri nu funcționează așa cum ar trebui. Cum am mai spus, avem practic 10 ani uh, de experiență cu actuala procedură de notificare din directiva servicii și nu funcționează bine. Am încercat uh, prin comitetele de experți să îmbunătățim uh, funcționarea acestei proceduri de notificare, dar am ajuns la concluzia că ne trebuie totuși o revizuire legislativă a acestei proceduri pentru ca aceasta să funcționeze bine și de aceea 19% din notificări, uh, nu 90% dintre notificări sunt despre legi deja adoptate. Deci uh, <laughs> e practic inutil să mai faci un schimb de comentarii sau să faci observații. Scopul notificării, de fapt, este neclar pentru majoritatea autorităților. Uh, schemele de autorizare nu sunt acoperite, există lipsă de conformitate, doar șapte state membre ne trimit notificări, ne trimit 90% dintre notificări avem o problemă de calitate, cum spuneam, și apoi eh, există apoi diferențe între procedura de notificare pentru bunuri și pentru servicii. Pentru bunuri nu există acces pentru producător, deci niciun fel de transparență. Vrem să avem un mecanism de notificare mult mai eh, eficient, cum spuneam, vrem calitatea notificărilor pe care le primim și poate e mai important decât toate, am vrea să știm mai multe despre măsurile naționale și să avem un schimb de experiențe și de bune practici înainte de adoptarea noilor propuneri legislative pe plan național și vrem să evităm măsuri disproporționate și nejustificate pentru că acestea au un impact negativ asupra competitivității și vrem să introducem mai multă transparență pentru părțile interesate. Deci principalele trăsături sunt o directivă uh, uh, de sine stătătoare, depunerea în aplicare a directivei serviciilor. Nu vrem să introducem uh, noi cerințe față de cele din directiva servicii. Directiva serviciilor nu este deloc modificată, vreau să insist asupra acestui lucru. Vorbim doar despre procedura de notificări, nu despre cerințele de bază. O procedură, cum spuneam, de sine stătătoare, Uh, pentru că știți că reglementarea serviciilor în Europa este foarte diferită de reglementarea bunurilor, deci nu putem să avem exact același proceduri de notificare, să fie un instrument ușor de folosit uh, pentru Comisie, pentru statele membre, pentru companii, astfel încât să îmbunătățim calitatea legislației. Vrem să folosim sistemul de notificare deja existent, nu se creăm uh, ceva nou. Acest proiect vă arată care ar trebui să fie etapele procedurii, consultarea inițială cu trei luni înainte de data adoptării, o perioadă în care se pot trimite comentarii. Uh, potrivit procedurii actuale, cam 10% dintre notificările pe care le primim uh, um, suscită comentarii, dar uh, pentru 80% dintre notificări nu sunt comentarii și dintre procedurile unde trimitem notificări, uh, statele membre nu țin cont de ele decât într-o măsură foarte mică și un procent mai mic de 15% a, a vizat uh, propuneri legislative naționale care nu erau compatibile cu legislația uh, europeană, ceea ce ar fi necesitat un dialog mai lung și mai detaliat cu statul membru. Uh, și este motivul pentru care procedura de notificare din directiva actuală trebuie să fie revizuită. V-am spus că actualul uh, uh sistem uh, um, um, EMI trebuie să fie modificat, dar acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Vrem să creăm o interfață publică ca să permitem părților interesate să aibă acces la, acest, la notificări și să poată să le comenteze, așa cum se întâmplă deja pentru bunuri, dar nu se poate pentru servicii și putem să vă trimitem prezentarea PowerPoint ulterior ca să vedeți exact cum funcționează sistemul uh, uh, um, IEMI. Sunt niște formulare care trebuie completate și apoi uh, acestea sunt traduse de un uh, soft în mod automat. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnule Einstein, și acum dau cuvântul uh, um, raportor Gutierrez. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc frumos și comisiei pentru această prezentare. Trebuie să vă spun că de luni de zile deja lucrez în colaborare cu Comisia și Consiliul și cu raportorii din umbră pentru a încerca să ajungem la un consens pe tema acestei directive privind notificările. Suntem de acord cu obiectivele pe care le-a menționat Comisia Europene. E adevărat că există puncte divergente atunci când uh, ne uităm în uh, cele mai mici detalii, vă spuneam, există puncte divergente, împărtășim uh, obiectivele, să îmbunătățim notificările, să evităm notificările târzii, deci suntem de acord în mare parte cu textul propus, totuși, atât Consiliul cu privire la propunerea inițială a Comisiei, a fost dezbinat și la fel și se întâmplă și în Parlament unde poziția grupurilor este dezbinată cu privire la punerea în aplicare a conținutului din această directivă. Noi credem că există o posibilitate de a ajunge la un compromis pentru că această directivă să fie adoptată în primă lectură și într-un timp cât mai scurt cu putință. Ca, prin urmare, Trebuie să uh, uh, identificăm problemele cele mai divergente, uh, atât aici cât și la Consiliu. Și e vorba despre trei probleme. Mai întâi, uh, procedura legislativă și cât de uh, um, rapidă va fi aceasta. Uh, pentru că noi ne dorim ca directiva notificări să nu împiedice capacitatea de a legifera și de a reglementa a statelor membre sau să întârzie această capacitate prea mult. Apoi există un punct delicat apropo de relațiile interinstituționale între Parlament, Comisie și statele membre, mai ales uh, tribunalele din statele membre, mă refer mai ales la articolele 6 și 7 din acest proiect de directivă și apoi chestiunea regată de creșterea securității obligații juridice uh, pentru anumite concepte, ca de exemplu obligația de notificare sau de uh, renotificare a anumitor aspecte. Mai concret, am formulat propuneri deja legate de definiții, vom avea acest concept de adoptare și după uh, această directivă Uh, ar trebui ca uh, un stat membru să poată să trimită o notificare cu privire la un proiect de lege, lucru care nu este cu putință în conformitate cu directiva actuală. Ce înțelegem noi prin adoptare? Atunci când a fost luată ultima decizie de către guvern, dacă vorbim despre legislație, sau uh, de către parlamentele naționale, deci decizie din partea guvernului, dacă sunt reglementări, decizie din partea Parlamentului, dacă este procedură legislativă. Și cu privire la aceste adoptări, trebuie să fac două sau trei comentarii. Noi ne dorim să abordăm obligația de modificare atunci când modificările uh, apoi au uh, ca rezultat uh, schimbări Uh, radicale în proiectele legislative sau de reglementare. Deci de aceea spunem că vrem să existe certitudine și siguranță juridică. Și cine trebuie să interpreteze aceste modificări? În ce privește obligația de renotificare, nu vrem să întârziem prea mult procedurile din statele membre și atunci vrem să modificăm uh, această procedură de renotificare. În primul rând că trebuie renotificate doar aspectele foarte importante și vrem să excludem obligația de renotificare atunci când este vorba despre amendarea procesului legislativ, pentru că Um, altfel ar exista un conflict și s-ar întârzia mult prea mult procesul uh, pe plan național. Deci ar exista un conflict între dezbaterea parlamentară uh, și uh, procedura administrativă și dacă există un proiect legislativ care a fost dezbătut de o comisie parlamentară și că s-au depus amendamente și apoi uh, procedura legislativă continuă, aici nu mai trebuie să existe obligație de renotificare. Și vrem să uh, precizăm uh, termenele. Renotificarea trebuie să aibă loc maxim în 30 de zile Uh, de când uh, ar putea să fie adoptat uh, textul respectiv. Pentru că nu ne dorim ca o modificare substanțială să um, ducă la o întârziere cu trei luni a um, întregului proces legislativ. Deci, și vrem să excludem de la această obligație municipiile mici, localitățile care au mai, au mai puțin de 1000 de locuitori. Notificarea trebuie să fie obligatorie atunci când există o reglementare sau un proiect de lege care are un impact la nivel național, care introduce adevărate bariere comerciale, dar acest lucru ar fi excesiv pentru localitățile mici <clears throat> și ar fi un exces de uh, muncă și pentru Comisia Europeană. Noi, de exemplu, în Spania avem 10.000 uh, de localități cu mai puțin de 10.000 de locuitori, la fel se întâmplă și în Spania. De aceea spun că chiar cu orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori și acestea ar trebui să fie excluse, pentru că această povară nu se justifică având în vedere toate măsurile care ar trebui adoptate în această privință. Și așa cum am uh, spus și cum s-a spus și la Consiliu, Uh, în urma unei reuniuni pe care am avut-o între Parlament și Consiliu uh, și Comisia a fost informată, deci trebuie să avem o clauză de urgență pentru chestiuni sociale, de mediu, ca să evităm sau să reducem termenele de notificare. Credem de asemenea că în această procedură de alertă și de luarea deciziei, Uh, e necesară garantarea um, drepturilor parlamentelor naționale, să nu existe o inversare a sarcinii probei. Și noi vrem modificarea termenelor, să le scurtăm cât mai mult cu putință. Procedura trebuie schimbată astfel încât să nu se interzică parlamentelor naționale dreptul de a adopta o decizie chiar dacă s-a uh, lansat o alertă. Parlamentele naționale pot să adopte decizia și dacă după lansarea alertei Comisia Europeană uh, consideră că această adoptare de către parlamentele naționale uh, nu uh, a dus la modificarea substanțială a propunerii, așa cum se ruse, atunci Comisia Europeană poate să facă apel la Curtea de Justiție, congelând efectele adoptării, atâta timp cât Curtea de Justiție Europeană nu a luat o hotărâre definitivă, ca să știe dacă uh, proiectul adoptat în statul membru um, aduce atingere directivei serviciilor sau nu. Deci noi vrem să evităm uh, cu orice preț uh, conflictele între activitățile parlamentelor naționale și această procedură de notificare și dăm posibilitatea comisiei să uh, atace această procedură adoptată de către Parlamentele Naționale în fața Curții de Justiție, știind că efectele respectivei legi adoptate oricum ar fi blocate în așteptarea hotărârii Curții de Justiție și credem că cu acest nou model evităm conflictele între Parlamentele Naționale și Comisia Europeană, nu invertim sarcina probei și nu uh, um, avem efecte negative nejustificate, așa cum s-ar întâmpla cu propunerea inițială a Comisiei. Oricum ar fi, în săptămâna următoare vom începe dezbaterea despre uh, uh detalii. Mulțumesc uh, raportorului, dau cuvântul uh, grupurilor politice. Sperăm să putem să încheiem reuniunea la prânz. First of all, I'd like to thank the report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 că procedurile suplimentare menționate în directiva din 2006 privind serviciile uh, a reușit a fi ineficace, deci este nevoie de modificări majore. Această propunere a Comisiei pentru o procedură renoită este foarte pozitivă. Propunerea pe bună dreptate prevede că statele membre trebuie întotdeauna să notifice solicitări noi pe care le impun înainte ca legislația să aibă loc. Nevoia de a crea o procedură de notificare ce funcționează, care să uh, prevină proceduri complicate de, uh, încăl de încălcarea uh, tratatelor este necesară. Trebuie mers dincolo de uh, domeniul de aplicare din directiva privind serviciile din 2006. Așa cum s-a menționat deja, Consiliul European a luat deja poziție, dar din punctul meu de vedere, propunerea Comisiei Europene este mult mai, bine, este mult mai bună decât poziția Consiliului. În ceea ce privește calendarul, aș prefera să menținem termenul limită inițial pentru a avea suficient timp pentru pregătirea unor bune compromisuri. Aștept cu nerăbdare bună cooperare și sunt convins că vom avea succes astfel încât să putem continua cu această propunere atât de importantă. Mulțumesc. Iar acum, în numele CR, Deci reprezentanta ECR, mulțumesc. Cred că eu, eu o reprezintă doamna Vicky Ford, cred că sunt singura britanică din Bruxelles astăzi. Uh, sprijin uh, pachetul uh, cu obiectivul de a se asigura serviciile transfrontaliere. În principiu, sprijinim liniile prevederii. Extinderea domeniului de aplicare în articolul 4 poate elimina obstacole. Introducerea unui sistem de alertă din articolul 6 va permite Comisiei să pună frână la măsuri care contravin directivei privind serviciilor. Mai multe elemente sunt, uh, au fost dezbătute uh, ultima dată la Strasburg. Întâi, în ceea ce privește calendarul procedurii de notificare, înțeleg că anumite grupuri sprijină uh, ideea de a reduce perioada de notificare conform articolelor 3 și 5, însă sunt deschise la sugestii. Uh, dar cred că trebuie permis uh, timp suficient pentru analizarea dosarelor. Apoi, în ceea ce privește renotificarea, uh, Înțeleg că unii dintre raportorii din umbră consideră că renotificarea nu corespunde obiectivelor, deoarece statelor membre ar trebui să treacă prin aceeași perioadă de trei luni pentru a renotifica uh, măsuri. Nu de ne dorim o situație în care statele membre să poată uh, pune o, uh, supune o notificare cu prevederi mai puțin stricte iar uh, apoi uh, să crească cerințele fără ca Comisia să poată uh, răspunde. Asta nu ar corespunde principiului proporționalității. Iar uh, proporționalitatea este cheie în această propunere. În ceea ce privește conceptul pragurilor, există uh, dovezi uh, că o bună parte din restricții sunt introduse la nivel local. Înțeleg însă îngrijorarea raportorului că trebuie să uh, evităm uh, ca comisia să fie invadată de notificări de la autoritățile locale. Deci trebuie oarecare flexibilitate în ceea ce privește uh, ideea de a avea votul mai devreme, în octombrie, va trebui să ne gândim la asta și vă vom da un răspuns până în 12 iunie. Thank you very much, Julie. And now... Mulțumim, uh, Julie Caia Calas, acum în numele grupului ALDE. Mulțumesc, salut propunerea Comisiei de a revizui regulile de notificare pentru servicii. Este clar că procedura actuală nu funcționează, avem nevoie de instrumente mai bune pentru a evita crearea de noi bariere pe piața internă. Când Comisia identifică o măsură care nu corespunde cu directiva privind serviciile, ar trebui ca Comisia să poată lua decizii obligatorii. Fără această putere, procedura de notificare ar fi un exercițiu vid. Cred că cu propunerea Comisiei merge în direcția cea bună. În ceea ce privește îmbunătățiri la textul Comisiei, cred că trebuie să vedem cum putem îmbunătăți transparența procedurilor, de exemplu, uh, unele date limite ar trebui clarificate. Deocamdată nu este clar ce se întâmplă dacă un stat nu notifică o măsură. De asemenea, trebuie să discutăm la ce nivel este mai potrivit să se aplice aceste reguli pentru ca ele să fie cele mai eficiente. Sper că vom putea găsi un răspuns împreună la aceste întrebări. Uh, cu siguranță vom coopera bine cu colegii și cred că vom îmbunătăți piața pentru servicii. Mulțumesc, uh, Giulia Reda, în numele verzilor acum. Da, mulțumesc. Încă o dată uh, reprezint pe Pascal Duron, care nu poate fi în Bruxelles astăzi. Ar dori să transmită că grupul nostru este sceptic față de propunerea Comisiei privind procedura de notificare și asta din următoarele motive. În primul rând, suntem de acord că uneori există măsuri din partea statelor membre ne, care sunt nejustificate și discriminatorii, însă impactul uh, asupra creșterii economice la nivel european a eliminării acestor măsuri este probabil supraevaluat. Uh, de asemenea, uh, credem că Comisia poate uh, submina dreptul autorităților locale de a reglementa în special articolul 7 care oferă o putere exante exorbitantă Comisiei. Propunerea de la articolul 3 uh, duce la inversarea sarcinii probei se solicită statelor membre să demonstreze uh, compatibilitatea cu directiva privind serviciile a unor prevederi și asta contrazice dreptul de reglementare a statelor membre. Propunerea Comisiei de la articolul 4 privind notificarea cerințelor ce afectează articolul 16 din directiva privind serviciilor um, amenință să, să reintroducă principiul țării de origine, care a fost eliminat din directivă iar apoi procedura de consultare din articolul 5 al propunerii Comisiei nu permite suficient timp uh, uh, pentru ca statele membre să poată răspunde la comentariile Comisiei. Bineînțeles că suntem pentru, buna, pentru libera circulație a furnizorilor de servicii în Uniunea Europeană, dar asta nu trebuie să împiedice statele membre să reglementeze de exemplu, să adopte și să pună în aplicare măsuri de interes public. Încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană va depinde de apărarea uh, interesului public, iar asta este și condiția ca grupul nostru să sprijine orice fel de uh, propunere în domeniul serviciilor. Mulțumim foarte mult. Cu asta am încheiat runda grupurilor politice. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, voi da cuvântul din nou Uh, comisiei, domnule Ernstein, pentru a răspunde la intervențiile membrilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru comentariile exprimate. Dacă îmi permiteți, voi spune uh, câte ceva despre uh, propunerea comisiei. În ceea ce privește amendamentele Parlamentului, sunt de acord și înțeleg, sunt înțeleg, mă scuzați, înțeleg um, că capacitatea Parlamentului de a lua decizii nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Însă ne întrebăm dacă este nevoie de o derogare completă a amendamentelor parlamentare Uh, din obligația de uh, notificare. Noi nu suntem de acord, pentru că statul membru poate notifica ce, ceva ce pare în regulă, dar este diferit de orice fel de măsură care este până la urmă adoptată. Deci, uh, schimbul de opinii și comentariile trebuie să fie asupra măsurii finale, nu asupra unei prime versiuni care nu va avea nimic de a face cu ce se va adopta până la urmă. Tocmai de aceea, uh, Uh, suntem critici uh, și față de notificări expost ale unor modificări, pentru că orice fel de schimburi de mune practici ar fi inutil pentru că măsura ar fi deja adoptată. În ceea ce privește excluderea micilor autorități locale, uh, Aș dori să subliniez că directiva privind serviciile se aplică statelor membre și tuturor nivelurilor administrative, oricare ar fi ele în statele membre. O excludere a anumitor uh, foruri administrative nu ar corespunde cu directiva privind serviciile, având în vedere că ea se aplică Uh, întregului teritoriu și tuturor administrațiilor statelor membre. În ceea ce privește măsurile de urgență, acest lucru a fost introdus și la Consiliu cu un domeniu de aplicare ce se concentrează în mod clar asupra situațiilor de urgență. Uh, Aș dori să vă rog să evităm introducerea unei proceduri paralele care ar, urma, ar ajunge până la urmă să fie folosită mai des decât procedura obișnuită. Deci, uh, propunerea Consiliului este limitată la situații de urgență. Când vine vorba de termenele limită în propunerea de consultare, Comisia a propus uh, trei luni, este uh, perioada standard folosită în proceduri similare pentru bunuri, societatea informației, uh, servicii și așa mai departe. Pentru un, a avea un schimb care să și, un dialog care să și însemne ceva, este nevoie de timp. Multe lucruri trebuie să fie traduse întâi și așa mai departe. Dacă se reduce timpul la mai puțin de trei luni, nu va mai putea fi posibil acest uh, dialog. În ceea ce privește comentariul um, că nu există niciun fel de consecință când statele membre nu notifică, Aș dori să vă atrag atenția asupra articolului 3.4 din propunerea din propunere uh, care codifică mm, uh, prevederile existente și se prevede că dacă nu s-a notificat o măsură, se, o persoană poate merge în fața instanțelor și solicita uh, această notificare. Acest lucru este în propunerea comisiei, dar a fost eliminat uh, de, de, de către uh, Consiliu. Articolul 4, care se referă la articolul 16 și principiul țării de origine. Aș dori să subliniez că ce este prevăzut aici reflectă uh, status quo-ului. Articolul 16 cade deja sub obligația de notificare a directivei pentru servicii, iar propunerea noastră este exact un citat din directiva privind serviciile. Nu s-a schimbat nimic la text. În ceea ce privește inversarea sarcinii probei, Statele membre introduc măsuri deja chiar și astăzi și trebuie să arate că ele sunt justificate și proporționate sub directiva privind serviciile. Nu s-ar solicita nimic altceva în procedura de notificare, deci nu vedem uh, de unde ar interveni această inversare a sarcinii probei. Bineînțeles, comisia face comentarii, are întrebări, critică um, și Uh, bineînțeles, când face aceste comentarii și comisia trebuie să, uh, să le justifice. Acestea sunt prime comentarii, prime reacții uh, și aștept cu nerăbdare urmarea dialogului nostru. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, pentru răspunsul nostru excelent. Acum închidem dezbaterea. Discutarea proiectului de raport va fi pe 12-13 iulie. Următoarea noastră reuniune va fi pe 20 iunie. Mulțumesc!